asta din timp, spune președintele. Așadar, colegi, sesiunea de astăzi este închisă. Vă doresc o după amiază plăcută și drum bun acasă. Vă mulțumesc, la revedere!